So I, I propose that we continue our work by the... Propun să continuăm cu atelierul privind viitorul companiei societății europene, societății comerciale europene. Un subiect foarte important pentru întreprinderile din Uniunea Europeană. Digitalizarea fuziunilor și diviziunilor și uh, transferul de sedii sunt subiectele. Salut uh, pe cele două experte, profesor Varnesa Knapp din Regatul Unit, membru al uh, grupului de experți al Comisiei Europene privind dreptul societăților și profesor Jessica Schmidt, care se va ocupa de aspectele legate de operațiunile transfrontaliere. Profesorul Schmidt este un membru a uh, de renume al uh, Universității din Bayreuth. Mai întâi, doamna Knapp. Bună dimineața, domnilor și domnilor! Vă mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte tare că pot să vin aici să vă discut vorbesc despre problemele legate de digitalizare în cadrul legislației privind societățile comerciale. Mi s-a părut util să încep prin a explica situația actuală. În cele mai multe cazuri, eh, dreptul societăților eh, comerciale din statele membre a fost eh, redactat, adoptat înainte de digitalizare, adică totul pleca de la prezumția că se vor folosi hârtii și că trebuie să schimb dreptul uh, societăților comerciale că pentru a putea folosi tehnologii digitale. Letonia, Danemarca și Regatul Unit au făcut deja aceste modificări, ceea ce înseamnă că în țările unde s-au făcut uh, modificări pot să constitui o firmă uh, online uh, Uh, pot să verifici dacă a fost înscrisă online și uh, acționarii pot să comunice între ei uh, prin mijloace digitale. De asemenea, publicul poate avea acces online la informații despre societățile respective, dar aceste lucruri nu se întâmplă încă în toate statele membre. Uniunea Europeană a făcut deja câțiva pași Uh, în sensul uh, permiterii uh, leznirii pentru companii să se folosească de mijloace digitale. Unele documente, de exemplu, pot fi depuse electronic și registrele uh, comerțului și servicii de interconectare au fost create pentru a permite diferitelor registre să facă schimb de informații mai ușor. Conform directivei privind uh, transparența și drepturile acționarilor, companiile listate pot să folosească mijloace de comunicare electronică, dacă doresc, atunci când uh, comunică cu acționarii, dar în acest sens trebuie să aibă acordul prealabil al uh, acționarilor și să întrunească anumite condiții. Există și EIDAS, un uh, regim pentru accesarea documentelor publice în statele membre unde există uh, un astfel de sistem EIDAS. Deci există câțiva pași care s-au făcut la nivelul Uniunii Europene, dar destul de timizi. Dacă ne punem problema uh, obstacolelor ridicate de digitalizare, trebuie având în vedere patru lucruri. În primul rând, abordarea neutră tehnologic. Nu știm cum va fi tehnologia peste 5 ani, dar nici peste 6 luni nu putem să fim absolut siguri, deci uh, nu poți să ai pres- dispoziții prea precise. Dacă le cer oamenilor să folosească tehnologie, trebuie să te gândești la costurile aferente și la beneficiile eventuale. Un alt lucru important este să nu uităm uh, cât de dispuși sunt oamenii să folosească tehnologii digitale. Variațiile sunt foarte mari. Poți avea pe de o parte un tânăr antreprenor care vrea să creeze o afacere nouă, vrea să folosească tehnologii digitale pentru a-și crea compania și pentru a face tot ce ține de activitatea companiei și uh, la polul opus, uh, ai un acționar într-o companie existentă care nu vrea să folosească tehnologiile digitale, preferă să folosească hârtia în continuare pentru că uh, așa îi se pare mai bine. Deci, orice măsură trebuie să țină seama de uh, ambele extreme. Și, uh, încă un lucru, uneori poți să faci progrese bune în materie de digitalizare prin schimb de bune practici. Deci nu întotdeauna se impune legislație nouă există două domenii de care trebuie să se țină seama dacă vorbim de digitalizarea dreptului companiilor. Conectarea registrelor uh, comerțului și apoi comunicarea între întreprinderi și acționarilor. Dacă ne uităm uh, la primul domeniu, comunicarea cu registrele comerțului, cum spuneam, unele state deja uh, au trecut la registre online. Letonia, Danemarca, Regatul Unit, uh, Polonia și altele. Alte state membre doresc să implice și notarii în procesul de uh, constituire a societăților comerciale și trebuie să ne întrebăm dacă și partea aceasta din proces poate fi digitalizată. Pe de altă parte, dacă companiile vor fi incorporate uh, online, ar fi util să existe un fel de documente constitutive, de acte constitutive standard, care să poată fi folosite și modificate eventual dacă se dorește, dar oricum un astfel de model ar accelera foarte mult procesul. În acest moment, după uh, incorporarea societății, trebuie depuse tot felul de documente ulterior. Și uh, există anumite informații pe care trebuie să le poți uh, depune electronic, dar adesea Registrul Comerțului cere mult mai multe informații decât acelea esențiale și ar trebui să poată permite depunerea tuturor informațiilor online, nu doar a celor esențiale. Dacă vorbim de uh, activități online, de înregistrări online, uh, foarte mulți sunt îngrijorați în legătură cu garanțiile cum te asigur că nu te expui fraudei și uh, diferitor altor infracțiuni. Există practici bune în unele state membre care au adoptat acest sistem și recomandarea noastră ar fi să se facă schimb de uh, astfel de practici, să se identifice standarde minime pe care toată lumea să fie de acord să le urmeze. Apoi, dacă vrei să ai acces la uh, o informație dintr-un registru uh, al companiilor. Cum ai încredere că e o informație bună? Deocamdată, dacă obții informația pe hârtie, ea va fi certificată. Dacă e vorba de copie electronică, trebuie certificată și ea. Și dacă cere acest lucru, e destul de ciudat din punctul meu de vedere. Deci, e destul de bizar să cer o copie pe hârtie a unei informații electronice care să fie certificată conform. Deocamdată, comunicarea aceasta cu registrele comerțului um, se limitează la filiale, la fuziuni transfrontaliere, dar acum că există aceste posibilități de interconectare, cred că sistemul poate fi folosit pentru mai multe tipuri de informații. În legătură cu comunicarea între întreprinderi și uh, acționarilor și alte părți, întrebarea este uh, dacă ar trebui să se folosească digitalizarea în genul acesta de comunicare și dacă statelor membre ar trebui să li se ceară să creeze condițiile pentru acesta. Poate fi vorba de multe situații. De exemplu, convocările, reuniunile pot fi, pot fi publicate electronic, se pot oferi uh, informații despre rapoartele anuale ale cont, privind conturile, sau uh, informații despre eventuale preluări ale societății. Acestea s-ar putea comunica electronic, ceea ce ar fi mai rapid și mai ieftin. Și de asemenea și acționarii aș putea să, ar putea să-și uh, exercite drepturile, fie de vot, fie de reprezentare, fie pentru a propune o rezoluție sau un punct de discuție pe ordinea de zi a reuniunilor, a adunărilor generale. Deci cred că Trebuie să ne gândim la măsuri de protecție și pentru acționarii care nu doresc să folosească mijloacele electronice de comunicare și care vor în continuare să se folosească de hârtie. Spuneam deja uh, că unele companii pot să se folosească într-o oarecare măsură de aceste posibilități de comunicare electronică, dar nu sunt chiar așa de folosite aceste uh, mijloace, pentru că există îndoieli în legătură cu um, deciziile care s-ar lua în temeiul legislației naționale dacă aceste tehnologii nu ar funcționa corect. Cred că ar trebui uh, să se revizuiască acele dispoziții din dreptul național care îngreunează folosirea mijloacelor electronice și să se facă schimb de bune practici cu acele state care deja au adoptat astfel de mijloace de comunicare. Adică ele să împărtășească acționarilor, societăților și tuturor celor care ar fi interesați. Cred că există beneficii potențiale, mai ales pentru companiile listate, cotate la bursă. Cred că m-am referit deja la informații despre adunările generale. Cred că și formate standard pentru informații ar putea fi utile. De exemplu, dacă comunici informații despre ce se va discuta la adunarea generală. Dacă ai un format standard, e mult mai ușor să transmiți informația și totul merge mai rapid și e mai ușor uh, să fie citite acele informații. De asemenea, s-ar putea folosi tehnologiile digitale pentru a identifica acționarii și investitorii din spatele lor. De exemplu, ai putea să ai uh, o, un formular standard uh, pentru um, capacitatea de a participa la reuniune sau ai putea permite numirea unui reprezentant permanent, dacă vrei să nu primești uh, informațiile uh, în calitate de acționar, ci toate să fie trimise pe cale digitală unei alte persoane împuternicite. Unele companii listate au spus chiar Chiar mai trebuie să avem uh, întruniri generale uh, fizic, nu putem să le organizăm digital și cred că la asta trebuie să ne gândim cu atenție, pentru că tot ar fi nevoie să fie informați acționarii și aceștia ar trebui să aibă în continuare posibilitatea să pună întrebări, apoi societatea să le răspundă. Trebuie să vedem dacă ar trebui introduse și măsuri de protecție, dacă trebuie uh, Uh, să existe un număr minim de acționari care să solicite um, adunări generale fizice. Folosim însă Skype pentru tot felul de reuniuni, deci probabil că se poate să avem și adunări generale pe cale electronică. Tehnologiile digitale mai pot fi folosite în mod benefic și în alte feluri. De exemplu, s-ar putea folosi mai mult site-urile de internet. Dacă poți să-ți înregistrezi uh, site-ul Uh, pentru, pe un anumit tip de adresă, atunci ai putea să îl folosești ca să oferi acolo informațiile prin, pe care ești obligat să le dai publicității prin lege, în loc să te duci să dai un anunț în ziar, de exemplu. Apoi, ar trebui să vedem dacă ar trebui pe acel site să ai uh, informații minime obligatorii, adică numele companiei, numărul de înregistrare, dacă trebuie să te asiguri că publicul are acces liber la respectivul site. Da. Societăților li se cere, de asemenea, prin dreptul național aferent, uh, să păstreze registre ale acționarilor, ale directorilor sau alte informații și cred că ar fi foarte util dacă toate societățile ar putea să păstreze, dacă și-ar dori, aceste informații în mod electronic, în formă electronică. Păi dreptul de a solicita accesul ar putea fi acordat electronic. Ar fi bine dacă s-ar putea cere acces la informații electronic, fără a mai scrie pe o foaie de hârtie. Trebuie să fim atenți uneori uh, cu acest drept de acces. Dacă societățile oferă electronic informații celor care le-au solicitat, foarte adesea sunt îngrijorări despre scopul în care vor fi folosite, mai ales dacă sunt incluse și adrese de e-mail. Deci să ne gândim și dacă compania ar putea să spună unui administrator sau portal că nu vrea să pună la dispoziție informațiile în format electronic pentru că nu știe cum vor fi folosite sau e îngrijorată de cum vor fi folosite. Un alt lucru la care să ne gândim, contracte și executarea documentelor companiile pot să semneze contracte electronice, ce înseamnă semnătură electronică pentru o societate comercială. Iarăși, dreptul societăților cuprinde de obicei dispoziții foarte precise despre ce trebuie să facă o societate ca să poată încheia un contract și trebuie văzut dacă acest lucru e compatibil cu tehnologiile digitale. Unele companii uneori uh, trebuie să respecte cerințe mai stricte, formale și trebuie văzut dacă și acele documente pot fi executate și electronic. Sper că prin aceasta v-am dat o idee despre posibilitățile oferite societăților de a folosi tehnologiile digitale. Cred că există beneficii potențiale nu doar pentru societăți, ci și pentru acționari, pentru autoritățile de reglementare și pentru publicul larg care poate afla mai multe despre societăți. Și acolo unde legislația societăților la nivel național împiedică aceste posibilități, ar fi util să ne gândim la posibilități de înlăturare a obstacolelor, astfel încât societățile să poată profita de tehnologiile uh, digitale. Deci, să avem o abordare care să vizeze facilitarea acestor Uh, posibilități. Dacă vrem ca societățile să folosească tehnologiile digitale, trebuie să fim însă și prudenți, să vedem dacă cerințele sunt proporționate uh, eficace din perspectiva costurilor, dacă abordarea este neutră tehnologic și dacă există măsuri de protecție suficiente pentru folosirea acelor tehnologii. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Uh, Mulțumim pentru această prezentare. Avem timp și pentru întrebări. Doamna Comodini. Thank you, Madam Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, nu am uh, întrebări, ci de fapt observații. S-a spus că uh, există țări în care există obstacole în, caza, în, în uh, calea tehnologiei digitale. Recunosc că chiar în legislație există astfel de obstacole, dar se face foarte mult chiar în aceste țări în care legea nu s-a aliniat. Uh, și deci cred că ar trebui să facem un bilanț și să ne dăm seama uh, de practicile bune care tocmai sunt în curs. Legislația, în mare parte, e interpretată Uh, ca permițând comunicări precum notificările dacă se face apel la tehnologiile digitale. Și felul în care aceste companii le permit acest lucru uh, e uh, să încerce să obțină consimțământul persoanei care primește notificarea, deci ca ea să spună că e vorba de o notificare oficială. Deci trebuie să încercăm să vedem ce se întâmplă și apoi să mai și provocăm bunele practici. Pentru că s-a spus deja acest lucru, Există foarte multe registre care, de exemplu, uh, oferă uh, documente tipizate, de exemplu, uh, aceste notificări digitale. Deci cred că nu ar trebui ca reglementările noastre sau legislația să crească costurile și birocrația doar pentru a formaliza sau a recunoaște ce se întâmplă deja în practică. Deci că primul pas din partea noastră ar trebui să facem o analiză a bunelor practici care deja există. Un alt uh, aspect. Câteodată, când vorbim cu specialiștii din domeniu, care sunt obișnuiți cu un mod mai tradițional de a funcționa în acest uh, domeniu al dreptului societăților comerciale uh, toate problemele legate de spălarea de bani, de protecția um, denunțătorilor și așa mai departe. Deci cred că uh, Parlamentul European, în calitate de pionier pe piața unică, ar trebui să îi convingă pe utilizator că procesul digital um, oferă o securitate care poate să sau să avem suficiente instrumente pentru a aborda și aceste probleme. Deci cred că trebuie să identificăm în primul rând de ce procesele digitale nu funcționează cum trebuie în acest domeniu și de asemenea să îi uh, rugăm pe informaticieni să identifice care sunt soluțiile, pentru că sunt uh, sigură că există și soluții. Da, sunt de acord cu ce a spus, uh, spune doamna președinte. Doamna Elisabeth Roll de la uh, societatea englezească a societăților din Regatul Unit și din uh, Scoția. Nu. Nu dorește să ia cuvântul. Comisia, reprezentantul comisiei, dorește să intervină? Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor reprezintă unitatea societățile comerciale de la Comisie. Um, ne bucurăm de faptul că Comisia Jurii de la Parlamentul European organizează acest atelier în această dimineață. Într-adevăr, aspectele digitale ale dreptului uh, societăților uh, face obiectul unei analize pe care o facem în acest domeniu al uh, dreptului societăților comerciale și în strategia pentru piața unică de anul trecut am subliniat că ne-am dorit să vedem cum putem să folosim aceste instrumente digitale uh, pentru ca uh, societățile să aibă o viață mai ușoară, să spunem. Și deci uh, mă bucur de cele spuse de mm, Vanessa Knapă, doamna președinte, a spus, că ea face parte și din uh, grupul de experți uh, la care facem noi facem apel la comisie Uh, și uh, ne bucur de faptul că am părtășit uh, ideile acestui grup aici și mă bucur și de faptul că eurodeputații au ascultat cu mare atenție. Care este obiectivul nostru? E să propunem o inițiativă spre sfârșitul anului viitor în acest domeniu Uh, suntem chiar la începutul uh, activității, într-o fază preliminară. Am organizat uh, în toamnă trecută o conferință foarte interesantă și eurodeputații au participat. Am avut o dezbatere foarte fructuoasă și am lansat și un studiu pentru a culege câteva date economice, mai ales în această fază de um, explorare în care ne aflăm acum. Deci, iată, atelierul din această dimineață sosește la momentul potrivit președinte. Aș dori să o întreb pe doamna Knap. Uh, se pune o întrebare în legătură cu bunele practici, importanța lor și faptul că ele ar trebui să fie cât mai uh, răspândite. Există trei țări, dacă am înțeles, care au în vigoare această legislație. Sunt ele un exemplu de bune practici? Reprezintă un model uh, care ar putea să fie preluat pentru legislația europeană? Iată prima întrebare. Și a doua întrebare, dacă aveți o privire de ansamblu în ceea ce privește importanța digitalizării în uh, statele membre. Aș dori să știu dacă există state în care infrastructura nu există sau e uh, lacunară în anumite regiuni sau în anumite uh, companii. Aveți uh, cumva o, o părere avizată în legătură cu aceste situații? Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, exemple de bune practici cred că, într-adevăr, are loc deja schimbul de bune practici. Dacă am înțeles bine, există, a fost o conferință a registrelor uh, de uh, societăți comerciale în mai și tocmai asta s-a făcut la această conferință. Deci s-a făcut uh, schimb de bune practici între camerele de industrie. Um, a fost, o, de fapt, un congres, a durat mai multe zile și s-a vorbit despre documentele eh, online, eh, despre fișierele online și cât de importante sunt ele pentru eh, companii. Colega care vorbea din, venea din Danemarca a vorbit foarte mult despre aceste registre digitale. Cred că ar fi important să înțelegem că folosirea acestor formulare tipizate, tipizate digitale ar putea să ne permită să ne uh, asigurăm că informațiile pertinente ajung în registru, pentru că dacă nu ai informațiile pertinente, atunci nu poți să treci la etapa următoare. Deci cred că digitalizarea este din acest punct de vedere binevenită. Eu uh, știu că acest schimb de bune practici a început deja, sunt de acord cu antevorbitoarea, dar e o etapă foarte importantă dacă vrem să schimbăm uh, legea. În ce privește digitalizarea și infrastructura, dacă are sau nu legătură cu infrastructura. Trebuie să vă spun că nu sunt uh, un expert Uh, în acest domeniu al infrastructurii digitale. Eu sunt uh, mai degrabă un um, jurist. Dar știu că există state membre um, care sunt pioniere și sunt cele care au răspuns și la formularul la chestionarul din această săptămână. Sunt statele membre în care tehnologiile digitale sunt foarte răspândite uh, și în rândul populației, deci uh, internet de mare viteză și așa mai departe. E clar că cu cât populația, cetățenii sunt uh, obișnuiți cu noile tehnologii în viața de zi cu zi, cu atât probabilitatea să uh, facă apel aceste tehnologii și în mediul de afaceri este mai mare și cred că și viceversa este valabilă. Dacă nu ai acces la internet și dacă uh, internetul merge foarte prost, atunci, uh, atunci când uh, începi o afacere sau fondezi uh, o companie, probabil că nu ai uh, în instinct să apelezi la internet. Evelyn Regner. Aș dori și eu să vă pun câteva întrebări. În primul rând, problema uh, firmelor paravan. Aceste uh, aceste uh, firme profer, profită de lacunele Uh, din Uniunea Europeană pentru a face evaziune fiscală, pentru a nu plăti taxe sau pentru a evita plata cotizațiilor sociale. Uh, în ce măsură, acum în contextul uh, dreptului societăților comerciale, în ce măsură putem face ofertă pentru a pune capăt acestor acțiuni ale sau activități ale firmelor paravan? cum le putem uh, obliga să-și aducă contribuția la uh, societate. Mulțumesc. O altă întrebare din partea domnului Radev. Mulțumesc, domnul președinte. Am vorbit despre cele mai bune practici. Aș dori să vă vorbesc despre aceste bune practici din Bulgaria sau de practicile din Bulgaria. De 10 ani de zile avem și noi un registru electronic și în urmă cu câțiva ani am făcut un pas uh, înainte prin care am obligat uh, companiile să depună dosare electronice atunci când uh, doresc să facă o schimbare sau să se înregistreze la Camera de Industrie. Deci totul a trebuit să se facă online. N-a fost nicio problemă pentru uh, mediul de afaceri, uh, pentru traders. Din contră, procedurile sunt mai rapide, mai eficiente și documentele au ajuns la acest registru al societăților comerciale foarte repede și la timp. Sigur că au existat și prejudecăți, unii s-au gândit că s-ar putea să se fraudeze dacă totul se face doar uh, electronic. Aceste prejudecăți nu au fost însă confirmate și Uh, procenta de fraudă sau de maladministrație este uh, neimportant. Deci, iată, am avut temeri în ceea ce privește digitalizarea, însă, așa cum am spus, de fapt, aceste, pre, prevede, aceste prejudecăți nu s-au confirmate. Mulțumim uh, și pentru această mărturie, doamna Knapp. În legătură cu aceste companii paravan, a firmelor fantomă. Dacă am înțeles-o bine întrebarea, spuneați că se, folosește, se folosesc aceste firme pentru a evita plata de taxe și de impozite și mă întrebați dacă tehnologiile moderne pot uh, corecta această situație. Nu cred că uh, noile tehnologii ar putea înrăutăți situația. Nu văd cum. Cred că dacă se face un uh, schimb mai bun de informații între registrele de uh, companii, s-ar putea ca situația să evolueze pozitiv, pentru că va fi mai ușor să identificăm companiile și cei care le-au fondat. Deci cred că ar fi într-adevăr uh, o măsură pozitivă. Acum aș dori să rog pe al doilea vorbitor, pe doamna profesor Schmidt, care va face o prezentare în legătură cu uh, fuziuni, diviziuni și transferul de uh, sedii. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. It's a great honor for me to have been invited to produce a study. Mulțumesc uh, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o în legătură cu uh, o eventuală legislație în acest domeniu al uh, fuziunilor, diviziunilor și uh, transferului de sediu la nivel transfrontalier. În prezentarea mea aș dori să vă prezint uh, situația în primul rând, situația actuală, apoi o să vorbesc despre fuziunile transfrontaliere, diviziunile transfrontaliere și uh, transferul transfrontalier de uh, sediu sau convențiunile transfrontaliere și uh, aș dori să vorbesc în final și despre punerea în aplicare a legislației. În primul rând, aș dori, aș, aș dori să vă prezint situația actuală, așa cum spuneam. Legislația europeană prevede un nou cadru doar pentru anumite fuziuni transfrontaliere Uh, pentru companii de tip SRL. E vorba de directiva cu privire la uh, fuziunile transfrontaliere pentru OPCVM-uri uh, și avem directiva de resort și există și o altă posibilitate de a uh, înființa o societate europeană sau o societate cooperativă europeană în urma unei fuziuni transfrontaliere. În ceea ce privește diviziunile transfrontaliere, nu există cadru juridic la nivel european deloc. În ce privește uh, transferul de sediu, uh, el este uh, reglementat doar pentru societățile europene și societățile cooperative europene, însă, în cazul SEVIC, Curtea Europeană de Justiție a spus că fuziunile sunt protejate de libertatea de stabilire. Uh, se aplică articolul 54 din Tratatul Uniunii Europene, care nu este însă acoperit de directiva privind fuziunile transfrontaliere. Curtea, în uh, cazul cartiere, a mai uh, spus, în cazul cartierii și în cazul de vale, că acest transfer transfrontalier de sediu, în cazul unei conversiuni transfrontaliere, este liber, deci această situație este reglementară și de libertatea de stabilire. Deci putem face, uh, pot spune că există o egalitate între libertatea de stabilire și libertatea de conversiune. Diviziunile transfrontaliere uh, trebuie să fie protejate de libertatea de uh, înființare, de asemenea. Deci, entitățile juridice, în conformitate cu acest articol 54 din Tratatul European, se bucură și de libertatea de a se împărți, de a se divide. Cu toate acestea, în toate aceste domenii în care nu există un cadru european juridic, libertatea de uh, a fuziona, de a uh, divide sau de a se converti este o practică. Riscul de eșec uh, reprezintă o practică care nici măcar nu este pusă în aplicare. Deci cei care încearcă sunt speriați de perspectivele juridice ale unor astfel de proiecte. Aș dori acum să mă refer la întrebarea dacă e nevoie de uh, o legislație pentru a amenda directiva cu privire la fuziunile transfrontaliere. Cadrul juridic armonizat uh, stabilit de, de către această directivă pentru companiile cu societate limitată furnizează securitate juridică și reduce costurile de tranzacție. De la punerea în aplicare acestei directive, numărul acestor fuziuni a crescut foarte mult. Însă, persistă probleme care reprezintă obstacole în calea acestor fuziuni transfrontaliere. Aceste obstacole și aceste probleme se referă mai ales la uh, uh sfera de aplicare limitată a directivei protecția pentru acționari și apoi uh, și obstacole de ordin uh, practic. Deci, credem că această uh, directivă cu privire la fuziunile transfrontaliere ar trebui să fie uh, revizuită și aceasta urgent. Cred că ar trebui uh, să se abordeze principalele subiecte. În primul rând, având în uh, vedere libertatea de stabilire, sfera de aplicare la acestei directive ar trebui să fie extinsă la toate entitățile juridice uh, în conformitate cu articolul 54 Apoi, regulile cu privire la protecția creditorului ar trebui să fie și ele armonizate, astfel încât să se poată garanta suficientă protecție printr-un sistem, astfel încât creditorii să poată obține garanții suficiente de la compania care rezultă în urma fuziunii. În al treilea rând, Uh, legea, uh, regula cu privire la protecția uh, acționarilor minoritari. Aceștia ar trebui să aibă drept de ieșire și, de asemenea, ar trebui să primească și compensații sau daune suplimentare în care rata de schimb nu este adecvată. Apoi ar trebui să fie câteva derogări atunci când nu e nevoie de o fuziune, de exemplu. Uh, apoi regulile foarte diferite în ceea ce privește contabilitatea ar trebui să fie și ele armonizate, pentru că prezintă multe probleme din punct de vedere concret. De asemenea, formularele ar trebui să fie adaptate pentru comunicare. Mă gândesc mai ales la certificatul dinainte de fuziune. De asemenea, ar trebui ca toate documentele și comunicările să fie traduse într-o singură limbă, de preferință în limba engleză. Și, în fine, regulile cu privire la protecția angajaților trebuie și ele să fie reformate. Însă, având în vedere uh, faptul că e vorba de un subiect delicat, uh, nu ar trebui să avem o, reformă pripită. De asemenea, o revizuire a regimului de protecție a uh, angajaților ar trebui să se facă și în ceea ce privește directiva societății europene, dar doar pe termen mediu și lung. Acum aș dori să mă refer la diviziunile transfrontaliere dreptul de a efectua o diviziune transfrontalieră uh, e văzut ca decurgând din dreptul de stabilire. Dar, așa cum am spus, fără să existe un cadru juridic european, libertatea de diviziune este de fapt o iluzie. Și de aceea credem că e nevoie ca entitățile juridice să poată să uh, exercite libertatea de diviziune, însă e nevoie de un cadru juridic uh, special pentru aceste diviziuni transfrontaliere. De asemenea, Există și uh, motivații economice pentru un astfel de cadru juridic cu privire la diviziunile transfrontaliere. Ele oferă entităților juridice un instrument uh, foarte uh, interesant pentru reorganizarea transfrontalieră. Reprezintă un instrument foarte important pentru a simplifica structura organizației, pentru a se adapta la uh, schimbările de pe piață și pentru a beneficia de noi oportunități pe piață. Uh, o astfel de organizare ar putea fi obținută și prin alte mijloace, bineînțeles, dar uh, avantajul diviziunii este că oferă un transfer parțial și universitar al tuturor activelor și al pasivelor, fără a uh, fi nevoie de consimțământul individual al creditorilor. În fine, Riscurile potențiale pentru creditor, pentru acționari minoritari și pentru angajați pot fi abordate printr-un cadru juridic adecvat. So what should the key features of an... Deci care ar trebui să fie principalele caracteristici ale unei noi directive privitoare la aceste diviziuni transfrontaliere? Cum ele pot, pot să fie privite ca un fel de contrapartidă a um, fuziunilor, am putea să ne inspirăm din aceste principii E vorba, bineînțeles, de principiile principale, dar și de protecția minorită, acționarilor și așa mai departe. Iar diferențele trebuie să vizeze numai acele aspecte strict necesare. Le-am abordat în raportul meu mai în amănunt. În conform principiilor anunțate, ar trebui ca toate persoanele juridice să poată să fie acoperite, conform articolul 54 TFUE. Și e vorba de posibilități vaste care se oferă și e vorba de trei tipuri de diviziuni. E vorba de split-up, de spin-off sau hive-down. Nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu acele conversii sau transferuri de sediu. Jurisprudența CJUE a arătat în această materie că toate acestea decurg din principiul libertății de stabilire. Însă, fără un cadru clar uh, juridic, UE este foarte greu să stabile sau să menții acest echilibru. Iată de ce trebuie să se permită persoanelor juridice să exercite efectiv această libertate de convertire sau de schimbare a sediului. Poate să fie un argument atractiv și pentru reorganizarea transfrontalieră și economic vorbind, poate să fie ceva interesant. Asta permite persoanelor sau entităților juridice să schimbe sediul din țara de origine, fără a trebui neapărat să se restructureze sau să își urmeze nevoile. Asta înseamnă reducerea de costuri, o îmbunătățire a eficienței, eficienței și asta poate să aducă mai mulți investitori și mai multe organisme de creditare. Această posibilitate poate să însemne și reincorporare, poate să însemne și uh, fuziuni, uh, diviziuni și pentru, și asta în condiții în care se păstrează identitatea legală și se reduc costurile sau juridică. În sfârșit, un nou cadru juridic al UE înseamnă și, într-adevăr, un uh, teren de joc echitabil pentru a arăta foarte clar că se respectă norme clare armonizate, inclusiv protecția acțiunilor minoritar și a angajaților. Care ar fi principalele caracteristici ale acestei noi directive privind conversiunile? Se păstrează identitatea persoanei juridice? Se, dacă o unitate din Germania, GmbH, uh, uh, aceasta chiar dacă își, își, schimbă profilul în Franța, devine o societate, societate anonim, identitatea rămâne aceeași iar asta acoperind toate entitățile juridice um, menționate în articolul 54 TFUE. De dragul certitudinii juridice, este foarte bine să vedem foarte clar care este domeniul de aplicare, însă trebuie spus că nu există un astfel, o astfel de armonizare astăzi în Uniunea Europeană pe plan juridic. Atunci ar însemna să avem un nou cadru juridic Um, și, bineînțeles, o armonizare a legilor naționale în materie. Dar chiar dacă nu există uh, o adoptare generală a principiilor de încorporare, un cadru juridic al UE în această materie ar presupune pur și simplu un transfer al sediului, înțeles ca un transfer al uh, biroului înregistrat nu trebuie asta ă, să presupună și mutarea sediului principal. Așa cum am spus, această libertate poate să fie doar un transfer parțial și nu numai cel al sediului principal. Acest principiu trebuie să ducă la o îmbunătățire generală a sistemului, așa cum se preconizează în directiva CMBD să se protejeze astfel și acționarii minoritari, angajatorii și așa mai departe, așa cum se preconizează în directiva sus citată. Un astfel de demers ar trebui să fie neutră din punct de vedere fiscal, indiferent de ce conversie vorbim aici. În final, aș dori să abordez problema implementării sau punerii în aplicare legislative am putea să adoptăm directiva CMBDB și să avem două alte directive separate, una pe diviziuni și una pe conversiuni. Deci e vorba deci de trei procese diferite. Și deci nu pare să fie o soluție ideală. S-ar putea să fie vorba de prevederi superflue, redundante și uh, de multe suprapuneri. Într-adevăr, uh, CMDB ar trebui să se schimbe într-o adevărată um, directivă care să vizeze mobilitatea transfrontalieră, care să acopere cele trei uh, acțiuni, fuziuni, diviziuni și conversiuni. Iată cum ar trebui să sune această restructurare care să prezinte reguli sau norme comune pentru toate companiile vizate pentru toate activitățile, dar și cu specific pentru fiecare dintre cele trei uh, activități de care am vorbit. Ar însemna asta un cadru bun și flexibil care să reflecte foarte clar această mobilitate a companiilor într-un singur text. O astfel de directivă a mobilității ar aduce uh, mai multă certitudine și posibilități, așa cum sugerează articolul 54 TFUE, și deci aduce și foarte multe oportunități economice pentru aceste companii pe piața internă. În sfârșit, dreptul aplicabil în materie ar trebui să fie armonizat, care să arate că uh, principiul incorporării este standardul comun. Vă mulțumesc pentru atenție și pot să vă răspund la întrebări dacă aveți întrebări. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vă admir cât sunteți de hotărâtă. Dacă facem ce ne spuneți, totul o să fie minunat în, în Uniunea Europeană. Am fost și uimită că ne-ați propus o singură limbă de funcționare pentru toate companiile în Europa. Cred că viziunea dumneavoastră încă ține de domeniul utopiei, dar este interesant totuși. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul. Se pare că nu. A fost foarte clară prezentarea, însă mi-e teamă că ce ne preconizați nu se va întâmpla în viitorul foarte apropiat. Vă mulțumesc foarte mult! Avem documentul pe care ni l-ați trimis și, uh, bineînțeles, că acesta ne va da mult de gândit. Vă mulțumesc tuturora și, da, am respectat și timpul și am avut parte și de o prezentare foarte interesantă. Am terminat sesiunea, de fapt ne întâlnim la ora 3 în această după masă.